Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Aș dori să continuăm uh, reuniunea comisiei noastre. Nu mai uh, avem o ședință cu ușile închise de acum încolo, așadar îi salut pe toți ceilalți care ni s-au alăturat. Uh, vă salut așadar după vacanța de vară. A trecut timpul în care ne-am putut relaxa și acum aș vrea să reluăm reuniunea noastră. 75 de minute am uh, dedicat uh, dialogului cu uh, ministrul externe din partea Finlandei, reprezentantul Consiliului. Așadar, îl salut pe domnul ministru Havisto, Darga Peca. Bun venit la AFET, sau cum spuneți în Finlanda, Hieve Paive. Sper că nu am pronunțat îngrozitor în finlandeză, deși așa cred. Este minunat că sunteți alături de noi pentru cei care au fost aleși pentru prima dată. Este o tradiție a comisiei noastre ca, la începutul președinției, miniștrii să își prezinte agenda agenda țării care are președinția rotativă. Așadar, Finlanda a preluat acum uh, această ștafetă și uh, taman acum când uh, are loc o schimbare la nivel instituțional european. Suntem așadar uh, în procesul de reconfirmare, reconfirmare a raportorilor pentru dosarele cheie. Doresc să salut și pe domnul Ianis Lachi, care este reprezentantul um, reprezentantul permanent al Finlandei Domnule ministru, ne veți prezenta acum uh, agenda dumneavoastră, pornind de la provocările geopolitice până la toate punctele care reprezintă prioritățile dumneavoastră. Veți avea acum uh, ocazia de a-i cunoaște și pe noi membri. Uh, de asemenea, la Helsinki vom avea o întâlnire și suntem convinși că președinția finlandeză își va utiliza experiența într-un mod eficient protejând valorile fundamentale și avansând în ceea ce privește soluționarea pașnică a conflictelor. Aveți cuvântul pentru 75 minute, după care va urma un schimb de opinii cu colegii. Domnul ministru va trebui să plece la 6 fără un sfert de la comisia noastră, pentru că are și alte îndatoriri. Domnule ministru, aveți cuvântul. Dragă Peca, bun venit alături de noi. Thank you, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragă David, Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru faptul că ați vizitat și Finlanda și știu că mulți dintre eurodeputați vor uh, vizita și ei Finlanda. Vă urez bin, bun venit la Helsinki. Vremea a fost foarte bună, spune și domnul președinte și domnul ministru spune că într-adevăr așa a fost, dar nu pot garanta că și pe viitor va fi vremea bună. Vă felicit pentru faptul că ați debutat munca dumneavoastră, mandatul dumneavoastră de europarlamentari și mandatul de membri în Comisia pentru Afaceri Externe. Finlanda dorește să coopereze pe deplin cu dumneavoastră, suntem foarte deschiși uh, față de ideile dumneavoastră și sfaturile pe care le puteți da. Pentru mine, de asemenea, vreau să spun că rolul de ministru de externe este nou. Am ocupat alte poziții ministeriale anterior, dar în primăvara aceasta am avut anumite am avut alegeri. În Finlanda avem o coaliție guvernamentală formată din cinci um, partide, vara a fost foarte um, plină de uh, întâlniri, întâlnirea de la Toronto, întâlnirea din Peru, despre Ucraina, respectiv uh, Venezuela. De asemenea, am participat și la um, discuțiile de pace de la Khartoum cu privire la Sudan. Am fost reprezentant special al Uniunii Europene acum foarte mulți ani în Sudan și Darfur și mi-am adus aminte de acea perioadă. Sunt sigur că urmează cinci ani foarte interesanți cu noul Parlament. Care ar fi prioritățile Finlandei în timpul președinției? În primul și în primul rând, se găsește și în sloganul nostru, Europa sustenabilă, viitor sustenabil. Sustenabilitatea este problema centrală pe care ne centrăm noi. Aici ne referim la economia circulară, dar de asemenea ne referim și la sustenabilitate socială și ecologică. Nu este un secret faptul că climatul se află în centrul atenției noastre. Guvernul nostru a fost format în Finlanda într-un context în care mediul era printre primele cuvinte din programul nostru de guvernare și acum uh, constatăm că și în alte guverne chestiunile climatice sunt o chestiune centrală. Noi sperăm că Uniunea Europeană va putea să atingă obiectivul 2050 neutralitate din punctul de vedere al carbonului. Pentru Finlanda acest uh, cel este în 2030 și sperăm că vom reuși să-l atingem. De asemenea, sperăm să cooperăm îndeaproape cu un alt reprezentant. Știți că pe chestiuni de afaceri externe, rolul președinției este un pic diferit. Bineînțeles, noi avem un rol de a sprijini în, în altul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe. Dorim să oferim un mandat uh, puternic în altul reprezentant pentru activitățile sale și un buget adecvat pe care să-l utilizeze pentru a consolida politica comună externă și de securitate a Uniunii Europene am dorit să vedem cum putem consolida aspectele de securitate și în lumina faptului că sunt foarte multe state membre care fac parte și din NATO. Finlanda nu face parte din NATO, însă ne interesează și consolidarea cooperării UE-NATO. De asemenea, încercăm să vedem cum putem contracara amenințările hibride. De exemplu, în Finlanda avem un centru de excelență cu privire la aceste amenințări hibride și încercăm să uh, venim cu uh, informații, cu cunoștințele noastre ca să combatem aceste amenințări. De asemenea, dorim să apărăm un sistem internațional bazat pe reguli și pe multilateralism. Noi suntem o țară care sprijină acest concept de ordine internațională bazată pe reguli și pe multilateralism. De asemenea, în zilele noastre când ne uităm la Iran sau la Mercosur, la acordul cu Mercosur și mai departe, trebuie să recunoaștem faptul că și politica comercială face parte din politica noastră externă. De aceea, comerțul nu ar trebui să fie exclus din uh, scopurile noastre, din obiectivele noastre de politică externă. Una dintre chestiunile pentru care militează și uh, Finlanda în programul său guvernamental, dar și în programul pentru președinția Uniunii Europene, sunt. Um, deci această chestiune reprezintă valorile noastre comune, apărarea cetățenilor noștri și prezervarea inter, um, ori internaționale bazate pe reguli. Libertatea de expresie și așa mai departe, toate aceste valori pe care noi considerăm că se fundamentează Europa și noi considerăm că principiile noastre nu sunt de vânzare – am avut o întâlnire gimnic, gimnic în uh, Helsinki și uh, în jurul uh, prânzului am discutat cu apărători ai drepturilor omului, am strâns mai multe apărătoare ale drepturilor omului din Finlanda și niște reprezentanți de la Amnesty International și la sfârșitul întâlnirii Gimnich aceste persoane ne-au ținut o prezentare cu privire la experiența lor și cu privire la ce ar putea să facă Uniunea Europeană mai mult, în așa fel încât să avem mai multe rezultate. Știm că Parlamentul European are politici foarte ambițioase în domeniul drepturilor omului, de aceea considerăm că acesta este un domeniu în care guvernul nostru și Parlamentul European ar putea coopera foarte îndeaproape și mult mai eficient. Am menționat deja, bineînțeles, leadership-ul nostru în ceea ce privește climatul, dar noi în Finlanda considerăm că Uniunea Europeană ar putea să dea dovadă uh, de uh, mai multă inițiativă pe plan internațional pe chestiunea de climat. Nu e vorba doar de a îndeplini angajamentele del, din acordul de la Paris. Sunt foarte multe țări pe mapamond care încă ezită cu privire la uh, chestiunile climatice și nu avem puterea de a argumenta în fața acestor țări, să le arătăm de ce este important și de ce Uniunea Europeană ar trebui să fie vârf de lance în ceea ce privește economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon. De carbon. În Finlanda am constatat că și um, întreprinderile private și uh, mediul de afaceri um, ia măsuri în acest sens și uh, dă dovadă de interes față de chestiunea de climat. Se spune că Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de cât mai multă inovare, să preia inițiativa în ceea ce privește inovarea tehnologică și aici este important și aspectul climatic. Și revenind la aspectul drepturilor omului, vreau să mă refer la incendiile din Amazon, chestiune care a fost discutată și la recenta întâlnire în format Gimnich. Participanții la acea întâlnire au spus că este foarte îngrijorător ce se întâmplă în Amazon și trebuie să se ia mai multe măsuri. Este o problemă care afectează uh, atât uh, triburile indigene, cât și climatul întregii planete. M-a bucurat faptul că doamna Mogherini a luat inițiativa în această direcție de asemenea, am putut să prezentăm care este poziția noastră la nivelul uh, ONU, domnului Guterres. Apoi, când vorbim despre mediu, mai trebuie să vorbim și despre zona arctică. Zona arctică este un domeniu în care Finlanda a activat foarte mult, este o prioritate pentru noi și constatăm că în zona arctică se uh, întâlnesc foarte multe interese. Interese de securitate, interese de navigație, se schimbă climatul și se deschid noi rute navigabile, noi căi navigabile. De asemenea, există interesul construcției de noi uh, linii de telecomunicații și există, bineînțeles, și interese militare în zona Arcticului. Uniunea Europeană trebuie să fie din ce în ce mai conștientă de politicile în domeniul uh, Oceanului Arctic Articul nu trebuie să devină niciodată o sursă, o celălalt articol nu trebuie să devină niciodată o sursă de conflict pe această planetă. Apoi, să mergem în altă direcție, în programul nostru pentru președinția finlandeză a Consiliului Uniunii Europene, Africa. Noi considerăm că Africa este un continent pe care nu trebuie să îl subminăm din perspectivă europeană. Aici discutăm despre potențialul economic, despre potențialul demografic al Africii. Trebuie să avem o interacțiune mult mai aprofundată și mai diversificată cu Africa pe toate aceste teme economice, sociale și climate, ecologice și economice. Există loc de mai bine în ceea ce privește parteneriatul UE-Africa avem Uniunea Europeană și Uniunea Africană. Cele două instituții ar trebui să colaboreze mai îndeaproape și constru- să construiască mai multe punți. Dacă lucrăm cu Africa ca de la egal la egal, fără să îi privim de sus în jos, deci ca niște parteneri egali, vom avea foarte mult de câștigat. Aici doresc să mă refer încă o dată la acordul de pace cu privire la Sudan. Este extrem de important pentru noi ca această poveste să fie o poveste de succes. În Khartoum, oamenii au protestat, protestează deja de șase luni pe străzi. Există un acord de tranziție cu forțele militare, care în cadrul acestor proteste le-au fost inamici. Și am constatat că e vorba de o atmosferă de primăvară arabă. Ca în primăvara arabă. Deci oamenii au mai multă speranță și poate că putem să ne uh, bucurăm de rezultate, dar e nevoie să sprijinim acest proces de pace cu toate puterile și poate că Sudanul astfel va deveni un bun exemplu de um, o soluție pentru pace și democrație în acea zonă. Domnule președinte, mă apropiu de sfârșitul prezentării mele. Aș dori să mă aplec puțin și asupra instrumentelor de finanțare. Finlanda are următoarea abordare. Dorim să sprijinim un instrument comun cu privire la vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională, acel instrument financiar NDC. Prin acest instrument NDC Uniunea Europeană ar avea mai multă flexibilitate pe plan internațional și ar putea să, ții, să abordeze, să atace toate aceste probleme cu care ne confruntăm, uh, schimbările climatice, imigrația și mai departe. Avem nevoie de un instrument flexibil care să poată fi folosit în toate aceste uh, situații variate. În uh, cele din urmă vreau să mă refer și la extinderea Uniunii Europene. La Helsinki am discutat despre un grup de șase țări, inclusiv Kosovo, din Balcanii de Vest. În Finlanda, noi considerăm că extinderea Uniunii Europene este un instrument util pentru răspândirea valorilor și intereselor comune pe care le avem în Uniunea Europeană. Balcanii de Vest nu sunt un vid. Dacă nu acționăm noi acolo, atunci va acționa altcineva. De aceea, noi, președinția finlandeză, sprijinim ideea de a deschide discuțiile privind aderarea la Uniunea Europeană, atât cu Macedonia de Nord, cât și cu Albania. Credem că sunt un pas important. Nu trebuie să pierdem din vedere toate aceste lucruri. Nu trebuie să ne concentrăm doar pe Brexit și pe ideea că pierdem un stat membru. Trebuie să fim conștienți de faptul că sunt țări care ar dori să facă parte din Uniunea Europeană. Domnule președinte, cred că voi încheia aici. Văd deja că lumea ridică mâna, vrea să se înscrie la cuvânt și știu că probabil doriți să îmi adresați minte întrebări. Mulțumesc. Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Avem aproximativ 55 de minute pentru un schimb de opinii. Eu vă sugerez să facem o primă rundă de întrebări apoi răspundeți, apoi facem o a doua și a treia rundă. Cred că ar fi mult prea mult dacă aș da cuvântul tuturor colegilor, pentru că foarte mulți doresc să ia cuvântul. Înainte să-i dau cuvântul lui Michael Galer de la PP, aș dori să fac și eu două comentarii pe scurt. V-ați referit la politica în zona Oceanului Arctic și ați spus că este o prioritate a președinției finlandeze Avem un raport din 2017 pe această temă. Un raport cuprinzător și chestiunile pe care le-am abordat în 2017 cred că sunt uh, relevante și în prezent. Și, de asemenea, noi am fost amândoi uh, prezenți la Helsinki, la Consiliul uh, pe afaceri externe în format Gimnich și am fost acolo când Ivo Sadacic și domnul Pacioli din Kosovo au uh, discutat. A fost o discuție foarte înverșunată, dar măcar vorbeau unul cu celălalt. Și cred că după 6 octombrie, după alegerile din Kosovo, vom putea avea o nouă oportunitate de a, aducem cele două, de a aduce cele două părți la masa negocierii. Și ar fi de mare ajutor dacă am putea face acest lucru în cadrul președinției finlandeze. Atât am avut eu de spus. Începem cu domnul Galler, 3 minute. Pekka Haavisto, <laughs> Și cu asta mi-am și încheiat uh, cunoștințele de finlandeză. Mulțumesc, urez președinției finlandeze toate cele bune și, de asemenea, vă mulțumesc pentru prezentarea pe care ne-ați oferit-o. Nu pot decât să pescuiesc câteva piese de puzzle. Ați vorbit despre perspectivele drepturilor omului, am puțin impresia că anumite guverne ale Uniunii Europene, guverne individuale, în ceea ce privește Hong Kongul, au o atitudine mai reținută, probabil din considerente economice sau oportuniste. Însă principiile pe care le susținem, cu siguranță, nu pot fi contestate și noi sprijinim cu siguranță și ceea ce a fost convenit acum 50 de ani și anume o țară, două sisteme și întrebarea ar fi dacă dumneavoastră nu ați putea cumva să vă referiți la bazele uh, pe care se bazează valorile noastre și să le subliniați o dată în plus, pentru că dacă faceți acest lucru, niciun guvern nu ar putea să mai conteste acest lucru și ar trebui poate să le spunem chinezilor că trebuie să se accepte o țară și două sisteme, măcar pentru acești 50 de ani care urmează și asta înseamnă că și la Hong Kong ar trebui să poată avea loc alegeri libere. Doresc de asemenea să sprijin ceea ce ați spus în legătură cu colaborarea cu Africa. M-am uh, ocupat mult de acest domeniu și uh, ne interesează să consolidăm, să întărim Uniunea Africană. Este important să existe o zonă de liber schimb în relația cu Africa și întrebarea este ce facem cu acordurile economice de part, uh, acordurile de parteneriat economic. Vor fi acestea înlocuite de o altă perspectivă de exemplu, aceea că Uniunea Europeană împreună cu Uniunea Africană pe termen lung tinde spre o zonă de liber schimb în relația cu aceasta, ce se va face pe această direcție? Pentru că multe lucruri nu au fost implementate încă, dar uh, comerțul uh, și relația comercială cu Africa ar trebui să fie continuată intens. Nu v-ați referit la Rusia, cu toate că Finlanda are o frontieră lungă uh, cu această țară. Puneți de la premiza că președinția finlandeză Uh, va uh, continua aceeași atitudine uh, în relația cu Rusia în ceea ce privește sancțiunile, iar întrebarea mea este dacă vă putem ajuta în acest sens, respectiv în ceea ce privește eliberarea deținuților ucrainieni, fie că este vorba despre marinari care sunt uh, ținuți închiși sau despre activiști. Aș vrea să știu dacă aveți contacte directe bune către Moscova, către Rusia și dacă din spatele culiselor uh, se poate spune ceva. Cu siguranță însă și colegii doresc să adreseze întrebări, așadar uh, le ofer și acestora ocazia de a face acest lucru. Președintele, mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Pițula. Minister, Madam Ambassador, welcome to the newly elected European Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru cuvintele amabile pe care ni le-ați spus în introducere. Prioritățile președinției dumneavoastră vizează în special clima și securitatea. Este interesant că Finlanda a fost deja activă pe scena internațională în ce privește prevenirea și medierea conflictelor. Aș întreba dacă președinția finlandeză își propune să, își consoli, să consolideze aceste aspecte și la nivelul Uniunii Europene cât privește dimensiunea frontierelor externe ale Uniunii se discută cumva despre posibilitatea utilizării votului cu majoritate calificată în Consiliul pentru Afaceri Externe. De asemenea, se are în vedere un sistem mai flexibil pentru dimensiunea externă a viitorului CFM. Ne poate oferi domnul ministru mai multe detalii pe tema aceasta. Pe lângă conceptul multilateralismului, în programul Finlanda, Finlandei se menționează acest concept doar în context comercial. cum are în vedere abordarea acestui concept în general președinția finlandeză și apoi ne-ați eh, spus în partea finală a prezentării dumneavoastră că Finlanda va promova activitatea la o extindere uh, pentru o regi regiunile de interes strategic al Uniunii Europene. Uh, Face parte acest lucru din programul celor trei președinții împreună cu România și Croația și se au în vedere în acest sens și negocierile de aderare, deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania? Mulțumesc! Mulțumesc, Tonino! Și acum domnul Petra Saustrevicius. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, Bun venit în uh, comisia noastră. Mulțumim pentru prezență, apreciem foarte mult uh, discuțiile cu reprezentanții președinției finlandeze. Mă alătur întrebărilor adresate de antevorbitori, însă în ceea ce privește contactele cu partea rusă, s-a constatat o, că în Finlanda, recent, a avut loc o vizită a domnului Putin. Ne, po- ne puteți da vreo veste bună de pe urma acestei întâlniri? A existat vreun schimb de opinii cu privire la problema Ucrainei? În legătură cu detenționarea situației din partea estică a Ucrainei sau în legătură cu orice altă problemă legată de președinție, ne puteți da mai multe detalii? Cât privește inovarea, ne concentrăm pe Amazonia și din motivele corecte, dar ce, ce putem face în ce privește incendiile din Siberia? Este un fenomen la care asistăm de decenii. De-al minte, Rusia are și legislația adoptată care permite autorităților locale să nu facă nimic în cazul existenței unor incendii în regiune. în cazul în care acestea consideră că ar fi mai costisitor să le stingă decât să le lase să se stingă de la sine. Ce facem cu acest tip de atitudine a rușilor cu privire la stingerea incendiilor de pădure din uh, Siberia? Pentru că situația este îngrijorătoare, întrucât acoperă suprafețe foarte mari. Mulțumesc și acum domnul Utarzun, partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să-i urez bun venit uh, la comisia noastră domnului ministru. Vă urăm mult succes în președinția finlandeză. Ați abordat o serie întreagă de subiecte de mare importanță, clima, diplomația și alte domenii de foarte mare importanță. Vă urăm așadar mult succes în toate aceste domenii. Întrebarea mea se adresează în special se, se referă în special la problema climei. Dacă ne-ați putea spune mai multe în legătură cu intențiile dumneavoastră de a promova diplomația în domeniul climei și care sunt acțiunile pe care vi le propuneți spre punere în aplicare în acest domeniu, dacă ne-ați putea da puțin mai multe detalii în legătură cu acest subiect. O altă problemă presantă, în al doilea rând, de care trebuie să ne ocupăm, se referă la posibilitatea unei misiuni, așa cum s-a discutat în Gimnich. Care este punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce privește felul în care o astfel de misiune ar putea să apere GCPO? Dacă ne puteți da mai multe detalii despre ce s-a discutat la Gimnich pe tema aceasta. Și o întrebare cu privire la drepturile omului. De-a lungul întregii dumneavoastră cariere ați fost un susținător fervent al drepturilor omului. În vederea, să spunem, uh, instituirii unei, unei funcții cum este ombudsmanul canadian. Aveți în vedere, în timpul președinției dumneavoastră, să faceți o propunere similară și pentru Uniunea Europeană? Mulțumesc și acum domnul Mariani din partea grupului ID. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, desigur, mai întâi de toate, mult succes în președinția sa Finlandei, înțelegem foarte bine că combaterea schimbărilor climatice reprezintă o prioritate și, evident, nu vă putem decât susține în această direcție, dar asta nu înseamnă că mai puțin importante sunt alte probleme. M-aș referi la patru. Mai întâi, prima problemă, migrația ilegală. Președinția finlandeză nu-și ascunde dorința de a promova ceea ce se aseamănă practic la, se aseamănă cu o transfer de competență în materie de azil, ceea ce deja ar, îngra, ce ar îngreuna situația deja gravă, pentru că ar însemna o uh, consfințire uh, a mutării uh, responsabilității la nivel, la nivel european în ceea ce privește dreptul de azil. Apoi, în ce privește apărarea, cooperarea UE-NATO, în special în ceea ce privește mobilitatea militară și combaterea amenințărilor hibride și informatice, cibernetice. Domnule ministru, orice proiect de apărare uh, în Uniunea Europeană trebuie să ne fie adus la cunoștință. De aceea nu cred că trebuie să ne aliniem 100% dorințelor NATO, NATO din momentul de față, care ar antrena o serie întreagă de națiuni europene într-un război rece. Apoi, în ce privește extinderea, vă mulțumesc că ați prezentat uh, foarte clar dorința președinției uh, finlandeze de a face să, ni se ade- să, se, să aderă la Uniunea Europeană o serie întreagă de țări din uh, Balcanii Occidental, v-ați referit la Macedonia de Nord și la Albania, dar în legătură cu Turcia vă întreb, ce veți face cu negocierile cu această țară? Le veți opri sau le veți continua? Și în al patrulea rând. Menționez, Uniunea Europeană trebuie să continue o politică coerentă și uniformă în ce privește Rusia, inclusiv în ce privește sancțiunile. Am citat. Sunt avute în vederi orice fel de schimb, suntem îngrijorați de orice posibilă schimbare a unei astfel de, unei astfel de curs. Uh, ei, apropo de uh, optica aceasta cu privire la relațiile cu Rusia, care este punctul dumneavoastră de vedere? Mulțumesc. Domnul Reisen, din partea grupului ECR. Eh, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult și domnului ministru pentru prezentarea foarte limpede. Aș dori să mă fac de-al ecoul uh, colegilor care au intervenit înaintea mea în urările exprimate pentru președinția finlandeză. Vă concentrați pe cooperarea transatlantică. Desigur, e un lucru cât se poate de nimerit când vorbim despre securitate și despre NATO. Am mai citit în programul dumneavoastră că doriți să existe mai multă unitate în ceea ce privește politica externă din Uniunea Europeană prin utilizarea, de exemplu, a votului cu majoritate calificată în mai mare măsură decât până în prezent. Și pe tema asta nu suntem de aceeași părere, pentru că dacă doriți unitate printr-un astfel de mecanism, aceea nu o să fie unitate autentică, ci o unitate forțată. Își vor impune punctul de vedere țările mari, care vor fi acelea ce vor, își vor promova propriile interese. Nu cred că asta ar trebui să ne dorim. Care sunt domeniile în materie de politică externă unde ați dori să utilizați mai mult majoritatea calificată? Asta ar fi o întrebare. O altă întrebare. V-ați putea referi pe scurt la Orientul Mijlociu? Mai exact. M-ar interesa modul în care președinția va aborda tema Israel. Sunteți de acord că Uniunea Europeană trebuie să fie alături de o țară cum este Israelul? o țară expusă amenințărilor Hamas, Hezbollah și altor amenințări? Care e punctul, de vedere, care e punctul dumneavoastră de vedere pe această temă? Și o ultimă remarcă. Pe bună dreptate, spuneați că trebuie să acordăm o atenție sporită drepturilor omului și așa este, ele reprezintă o problemă, dar printre drepturile omului se află și dreptul la manifestarea convingerilor religioase. În creștinii sunt persecutați în mod grav în foarte multe țări din întreaga lume și v-aș întreba dacă veți acorda atenție acestui subiect. Dumneavoastră, în calitatea dumneavoastră de președinție finlandeză, veți face din această chestiune o prioritate, deci lupta împotriva persecuției religioase? Mulțumesc și acum domnul Menanueva din partea Guengel. Doamna. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, bun venit la această comisie. Vă doresc mult noroc. Da, vă mulțumim pentru cuvintele dumneavoastră uh, în ceea ce privește um, zona Mării Arctice și schimbările climatice de acolo. Într-adevăr, și noi considerăm că este nevoie de un plan strategic clar în relația Uniunii Europene cu Uniunea Africană și sigur că mai trebuie discutat despre acest lucru. De asemenea, uh, s-a discutat despre tratatul uh, transatlantic și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră dacă considerați că sunt date condițiile politice în relația cu Statele Unite, astfel încât să promovăm un nou uh, acord uh, în relația cu Statele Unite și să pentru că trebuie să ne gândim la politicile care prejudiciază uh, Uniunii, Uniunii Europene, relația uh, cu Statele Unite în contextul Brexitului și cred că trebuie să ne gândim la o politică de afaceri externe care merge mai departe. Aș vrea să știu de asemenea pentru că pe 27, de august, uh, 27 august am, uh, l-am auzit pe domnul Macron uh, spunând că îndepărtarea Rusiei de către Europa a fost o greșeală foarte mare și că ar trebui să ne îmbunătățim relația cu Rusia. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră în această direcție și, de asemenea, în acest moment nou, în care relațiile internaționale sunt în permanentă schimbare, aș vrea să știu dacă noul reprezentant uh, pentru afaceri externe, care va coordona politicile noastre uh, de uh, relații internaționale, își va schimba atitudinea și dacă aceste relații vor fi repoziționate pe viitor. Mulțumesc! Și în încheierea acestei prime runde, domnul și încă o dată. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc domnului ministru pentru prezentare. Mult succes președinției finlandeze. Sunt două chestiunile la care aș dori să mă refer. Mai întâi, regulile comune, valorile comune și statul de drept menționate în programul președinției. Eu sunt conservator și atunci când vorbim despre valorile comune, sunt foarte îngrijorat că nu se pune accentul pe valorile creștine sau pe rădăcinile creștine ale Uniunii Europene, nici în forul acesta, nici în Uniunea Europeană în general. Dar când vorbiți de statul de drept și de valorile comune, fără să ținem seama de acele valori pe care le definim ca atare, ca valori comune, în mod serios, dacă nu le, le, le luăm în serios cu adevărat, asta mă îngrijorează. Este o problemă majoră în momentul de față, o problemă legată de statul de drept în Uniunea Europeană, mai ales în anumite state membre. De aceea mă întreb, atunci când vorbim despre extindere, cum ne putem aștepta ca statele membre noi să fie de acord cu acest sistem de valori fundamentale, câtă vreme vechile state membre nu le respectă îndeajuns. Ce va face președinția finlandeză pentru a face toate statele membre să respecte valorile comune ale acestei comunități? Ce vă propuneți să faceți împotriva corupției și cum vă puteți asigura că dacă impuneți sancțiuni, sancțiunile acestea nu sfârșesc prin a-i sancționa pe cetățeni, ci guvernele responsabile? A doua chestiune se referă la competitivitatea și incluziune socială, de asemenea o prioritate menționată în programul său de președinția finlandeză. În ultimii câțiva ani am asistat însă la creșterea diviziunilor politice și economice în Uniunea Europeană din ce în ce mai mult, iar piața comună nu este împărtășită în mod egal între statele membre. Este o din cea mai, cea mai mare o creștere aceasta a diferenței de vârstă, migrația internă, migrația în masă pe această piață comună europeană, așa cum ne-am dorit -o noi. Care sunt instrumentele pentru coeziune și integrare pe care le veți folosi pentru a asigura o integrare socială și economică sporită în comunitatea noastră. Care ar fi instrumentele și măsurile pe care vi le propuneți în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc! Aceasta a fost o primă rundă de întrebări, domnule ministru. Dumneavoastră decideți cât timp va dura răspunsul dumneavoastră. Mai sunt și multe alte solicitări de intervenții, inclusiv din partea unor europarlamentari finlandezi. Mulțumesc! Voi încerca să răspund tuturor întrebărilor adresate. Îmi cer scuze dacă nu vă reuși să acopăr în profunzime fiecare întrebare. Mulțumesc domnului Galer că v-ați adres- ne-ați adresat și câteva cuvinte în limba finlandeză. Mâine în PSC, apropo de întrebarea dumneavoastră despre Hong Kong, vom discuta de problema Hong Kong în cadrul Comitetului pentru Politică Socială. Există acorduri susținute de toți participanții. Subiectul va fi uh, oricum pe tema PSC de mâine și să vedem cum vor arăta concluziile din urma dezbaterilor de mâine. Apoi, ne-ați întrebat despre poziția Finlandei și ce s-a schimbat, dacă s-a schimbat ceva în legătură cu tratatul cu Canada. Am fost uh, la Toronto recent și domnul, apropo de Ucraina, de fapt, uh, am fost uh, de curând uh, la Toronto și m-am întâlnit și cu domnul președinte Zelenski, care a vorbit despre includerea regiunii de est, despre punerea accentului pe inclusivitate în regiune. Vorbea despre un întreg pachet de măsuri în acest sens Se bucură domnul Zelenski de sprijin de plin în Rada ucraineană și își propune un dialog sporit între Kiev și Moscova, lucru care nu poate fi decât foarte binevenit. Sigur, trebuie să ne gândim la acordurile de la Minsk, în care sunt definite, definiți pașii pozitivi ce trebuie întreprinși în acest dialog, retragerea trupelor și așa mai departe. Și apoi, desigur, consider, considerăm că vom putea asista la evoluții pozitive și vom avea primele rezultate pozitive cu Rusia. Cât privește Crimea, nu. Din păcate, situația nu stă la fel cum stă în ceea ce privește estul Ucrainei și măsurile care îl vizează, așa cum sunt ele consfințite în tratatele de la Minsk. Dar, în general, acestea sunt uh, lucrurile care trebuie susținute. Trebuie să încurajăm, în orice caz, dialogul dintre Ucraina și mm, Moscova și Rusia pe această temă. Apoi am fost întrebat în legătură cu problema medierii, cu rolul Finlandei în sprijinul inițiativelor pentru pace Sigur, e o prioritate pentru noi și nu putem decât să ne dorim un rol mai activ al Uniunii Europene în multe dintre aceste teme. Ne-ați mai întrebat și în legătură cu domeniile de politică în care vrem să aplicăm regula majorității calificate. Da, susținem ideea utilizării unei majorități calificate în ceea ce privește problemele de politică externă. De ce? Pentru că până în prezent au fost prea multe momente în care Uniunea Europeană n-a spus niciun cuvânt pentru că n-am avut acord. Au fost momente și teme extrem de importante la nivel internațional în care Uniunea Europeană a stat frumos pe băncuță și n-a spus, n-a suflat o vorbuliță, pentru că nu am avut un acord. Și cred că asta e o provocare pentru noi să rezolvăm problemele acasă la noi înainte de a le rezolva la fața locului. Sunt o mulțime de teme importante unde putem aplica majoritatea calificată, drepturile omului și altele care au fost menționate. Apoi, sigur, susținem un portofoliu comun pentru toate problemele de uh, politică externă în cadrul uh, uh structurilor financiare. Cât privește perspectiva de extindere în Balcanii de vest, și acest subiect a fost adus în discuție și am impresia că aveți o atitudine pozitivă la nivelul Parlamentului sau cel puțin în această comisie față de extinderea către Balcanii de vest. Subiectul a fost ridicat însă în discuție și aici și Cum putem, ne-ați spus, să fim serioși în mesajele noastre cu privire la mm, valorile noastre comune față de țările candidate, câtă vreme noi înșine în Uniunea Europeană nu le respectăm? Și asta este o întrebare și unul dintre motivele pentru care trebuie noi înșine să fim extrem de duri cu cei care încalcă aceste valori comune noi în Uniunea Europeană, fiindcă e foarte greu să-i convingi pe unii să respecte regulile pe care tu li le impui dacă tu însuți nu le respecti. Domnul Austreviciu se referea la incendiile de pădure din uh, uh, Rusia, din Siberia. Din păcate, ele există și în Amazon, și în Angola, din păcate și în Rusia, iată. Cel puțin în uh, discuțiile noastre bilaterale am ridicat în discuție problema aceasta de mai multe ori. Fiindcă nu e doar o temă de mediu, e și o temă legată de deșeuri, de pericol, de deșeuri periculoase. Am ridicat și problema cărbunelui uh, în regiune, care acoperă uh, gheața din zona Mării Arctice și o face să se topească mai repede și așa mai departe. Deci, subiectul este într-adevăr foarte important și l-am abordat de câte ori s-a putut. Mi-ați mai adresat o întrebare privitoare la diplomația climatică. Am avut ocazia să mă întâlnesc cu domnul Guterres din partea Națiunilor Unite sau la Națiunile Unite recent și va avea loc în septembrie un summit în materie de climă în care fiecare va fi încurajat să-și asume angajamentele în această materie. Președintele Republicii noastre va participa la acest summit și să sperăm că și alte țări vor fi reprezentate la nivel înalt, vor fi reprezentate la nivel înalt. E important să ne respectăm obiectivele pentru Uniunea Europeană până în 2050. Știm că sunt ezitări la nivelul anumitor state membre și este și rolul nostru al președinției să convingem aceste țări să susțină atingerea acestor obiective. Știu că, de exemplu, atunci când am fost la Katowice, am constatat că această țară, acest oraș face pași foarte importanți înainte în materie de îmbunătățiri climatice iată, un oraș care uh, trăia din industria minieră, acum face pași înainte foarte importanți. Apoi, apropo de uh, Ghimni și de uh, strâmtoarea Hurmuz, ministrul nostru va vizita această țară. E o discuție foarte interesantă pentru că Iran se opune oricăror operațiuni militare în uh, strâmtoare și noi am răspuns așa, dacă nu mai avem o problemă de securitate, nu mai e nevoie de prezență militară în regiune. Au fost, din păcate, însă atentate, au fost situații extrem de nefericite și S-a spus că sunt atentate cu autor necunoscut. Dar trebuie văzut cine se află în spatele acestor, acestei denumiri de necunoscut. Câtă vreme însă nu avem uh, acolo liniște, trebuie să susținem uh, libertatea prin o astfel de soluție. Trebuie încurajat Iranul să rămână în GSPO și să nu mai lucreze cu, să nu mai folosească materiale, de, materiale nucleare. Încercăm să facem tot ce se poate. Până acum uh, e important ca acolo unde am înregistrat uh, succese să le menținem. Domnul Mariani a mai ridicat în discuție o problemă și anume aceea a refugiaților Aș mai adăuga și eu o componentă la cele spuse, la, m-aș referi la participarea mea la o conferință care s-a desfășurat în Peru. Și am constatat cu surprindere că dintre uh, refugiații care vin în Uniunea Europeană, pe locul 2 sau 3 sunt refugiații din Venezuela. Deja avem 1,5 milioane de refugiați din Columbia, ca să vedeți cât de uh, cât de strânse sunt uh, aceste, cât de aproape de noi sunt, de fapt, încălcările drepturilor omului care se întâmplă chiar și de partea cealaltă a lumii. În ce privește Turcia, avem oarecare dezamăgire referitoare la felul în care Turcia abordează problema aceasta în discuțiile cu Uniunea Europeană. Considerăm că trebuie menținut dialogul cu această țară. Eu însumi m-am întâlnit cu ministrul de externe turc și am avut o discuție foarte bună în legătură cu anumite forme de cooperare, dar este regretabil că Turcia se îndepărtează încă și mai mult de Uniunea Europeană și valorile noastre. Um then I think the qualified majority is... În ceea ce privește majoritatea calificată, cred că acest subiect uh, a fost deja menționat și dacă este să trec prin uh, notițele mele, da, poate că ajung la ultimul comentariu pe care doresc să-l fac, care se referă la la incluziune și da, într-adevăr, este vorba și despre uh, șomajul în rândul tinerilor și migrația uriașă în interiorul uh, Uniunii Europene. Oamenii își caută locuri mai bune în care să trăiască și să muncească și, într-adevăr, uh, trebuie să creăm mediul corespunzător și Câteodată trebuie să creștem accizele la combustibil, dar trebuie să căutăm și mecanisme de compensare care să vină în întâmpinarea celor mai vulnerabili, celor mai săraci, astfel încât politicele noastre în domeniul mediului să fie și sustenabile. Poate că nu avem încă toate răspunsurile încă la incluziunea socială, însă recunoaștem că trebuie să ținem la oaltă acest continent și, de asemenea, să oferim uh, circumstanțe și condiții decente pentru toată lumea. Mulțumesc! Da. Mulțumesc, domnule ministru! Sunteți pregătit pentru cea de-a doua rundă de întrebări? Dragi colegi, uh, foarte mult doresc să ia cuvântul. Voi încerca să vă dau cât ori mai mult cuvântul. Două minute maxim, vă rog, astfel încât să putem da tuturor cuvântul. Domnul Copelius, PP. Mulțumesc, domnule ministru, mulțumim pentru uh, prezentarea dumneavoastră. Am uh, două întrebări care sunt asemănătoare cu cele care au mai fost adresate, dar voi încerca să le reformulez adăugând câteva nuanțe. Ați transmis un mesaj clar referitor la importanța extinderii. Pentru că dacă noi nu suntem activi, alții sunt activi. Și acest lucru este cât se poate de clar. Știm acest lucru din experiența noastră, pentru că am devenit membri ai Uniunii Europene datorită sprijinului oferit către țările nordice și de Finlanda. Ați menționat de asemenea situația din Ucraina. Ați participat la conferința de la Toronto uh, și acum avem un nou guvern modul în care se prezintă dinamica, ei bine, au venit mulți oameni uh, de calitate și uh, se susține integrarea, aderarea la Uniunea Europeană, direcția către vest. Cum uh, considerați ce poate să facă președinția finlandeză, astfel încât să transmită câteva semnale noului guvern, uh, oamenilor din Ucraina, că sunt susținuți, că suntem alături de ei, pentru că perspectiva integrării este îndepărtată, dar niște mesaje clare ar fi utile. Iar în ceea ce privește drepturile omului și cunoștințele dumneavoastră față de Rusia, um, v-ați referit și la domnul Putin. Ați văzut ce se întâmplă la Moscova însă. Oamenii din Rusia, din Moscova, acestora le sunt încălcate drepturile fundamentale. Nu au dreptul să participe la anumite adunări, la Duma locală, protestează. Uh, dar ce poate să facă Uniunea Europeană mai mult? Ce poate să facă președinția finlandeză astfel încât să-i susțină pe cei care nu susțin altceva decât protejarea unui drept fundamental. Mulțumesc, stimate coleg, și acum îi dau cuvântul unui fost coleg de-al dumneavoastră, domnule Havisto, domnului Mixer. Mulțumesc, domnule președinte, doresc să mă Alături și eu uh, întrebării adresate de domnul Pitula, care se referă la multilateralism. Multilateralismul este important. Au existat însă probleme în domeniul politicii comerciale, dar uh, el uh, este important și în domeniul politicii de prevenire a conflictelor și în alte domenii. Europa joacă un rol important uh, în această privință și este important să protejeze multilateralismul. Este important să fim uniți, să avem o voce unică uh, a Uniunii Europene spre exterior. Însă, realitatea este puțin diferită. Dacă este să ne uităm la statele individuale și la prezența lor în alte forumuri internaționale, de exemplu în cele ale Națiunilor Unite, constatăm că lucrurile nu sunt chiar așa în ceea ce privește Orientul Mijlociu, migrația. E bine, votăm diferit, nu mergem pe aceeași linie și am observat asta și în alte foruri. Este greu să obținem o poziție unică europeană. Ea este blocată pentru că de multe ori se pune accentul pe bilateralism în loc de multilateralism. Și bineînțeles că noi avem încredere în procedura majorității calificate, dar cred că este important să se găsească o soluție la această problemă. Și ce credeți dumneavoastră că ar trebui să facă Uniunea Europeană sub președinția dumneavoastră, astfel încât să poată vorbi mai unit, cu o voce unică? Mulțumesc, Sven, și acum din partea verzilor, doamna Van Krauman. Mulțumesc, domnule ministru. Doresc să mă refer la ceea ce a spus domnul Copelius în ceea ce privește relația cu Ucraina și Rusia. Cred că există evoluții pozitive în Ucraina și sunt curioasă care sunt noile inițiative, nu numai uh, referitoare la societatea civilă, ci și cu privire la alte grupuri din Ucraina, ar putea să fie potrivite astfel încât uh, Uniunea Europeană, Finlanda, să sprijine acest tip de nouă agendă de reformă pe care o implementează noul guvern. Ați vorbit de asemenea despre acordul de la Minsk și v-ați referit și la noul dialog între Rusia și Ucraina. Dacă este să analizăm mai îndeaproape situația, puteți vedea însă că nu există niciun fel de dialog, că nu există compromis și nu există nimic de fapt. V-ați referit la uh, apelul domnului uh, Zelenski către domnul Putin și știți foarte bine care este răspunsul. Zero. Zero ofertă din partea Rusiei. Domnul Copeliu s-a referit la situația internă din Rusia. Știm foarte bine că este o tensiune mare, presiune multă uh, de la nivelul guvernului rus în ceea ce privește situația aceasta aceasta și regimul de la Kremlin și aș dori să aud care sunt opțiunile noastre de a proteja Uniunea Europeană, de a ne proteja uh, de interferența în alegeri a rușilor, mă refer la uh, Marea Baltică, știți care sunt manevrele provocatoare care au loc din partea Rusiei în această zonă. S-au observat și alte acțiuni provocatoare ale Rusiei uh, în zonă. Cred că acesta este următorul pas în dialogul cu Rusia, dar sunt necesare și alte măsuri. De asemenea, situația din Siria mă îngrijorează, pentru că închidem adesea ochii în atunci când vine vorba despre Siria. Pentru că ne găsim într-o capcană, ne găsim uh, fără ajutor, dar mi-ar plăcea să venim cu o nouă inițiativă, cel puțin pentru a sprijini societatea civilă din Siria și, de asemenea, opoziția din Siria. Și poate că aveți idei și în această direcție. Vă mulțumesc, stimată colegă. Dau acum cuvântul doamnei Caniete, PP. Mulțumesc și bun venit, domnule ministru. Așteptăm cu nerăbdare să vedem uh, realizările președinției finlandeze. Sunt lucruri pe care nu le-ați menționat în prezentarea dumneavoastră, dar cred că sunt uh, importante pentru Europa și în aceeași măsură pentru Finlanda și pentru toate țările din uh, jurul Mării Baltice. Mă refer la parteneriatul nord-estic. Nu l-ați menționat, Ucraina este parte a acestuia, dar sunt și alte țări, precum Moldova, precum Georgia, care au început să implementeze reforme, sunt pe cale să schimbe situația lor actuală. Am fost foarte bucuroasă că la Glimnic ați avut uh, o discuție privind strâmtoarea și că a existat o oarecare, una oarecare consens între miniștri. Ați vrea să, aș vrea să ne spuneți mai multe despre acest lucru. Și de asemenea, un lucru care a divizat adesea statele membre ale Uniunii Europene, dar care reprezintă un aspect foarte important pentru țările din jurul Mării Baltice. Nord Stream 2. Acest proiect. Și în ceea ce privește Balcanii de Vest, sunt foarte bucuroasă că ați menționat necesitatea de a începe negocierile cu două dintre aceste țări. Am fost la Salonic în 2003 și atunci le-am uh, promis o cale europeană și ei uh, sunt în continuare în uh, Și câteva cuvinte despre valori, despre China și despre Rusia și relația cu acestea. Pentru că acestea sunt două țări importante și au loc uh, arestări în rândul civililor acolo. Care este mesajul pe care dumneavoastră, în calitate de reprezentant al președinției Consiliului, îl veți transmite Chinei cu privire la Hong Kong și Rusiei cu privire la drepturile civile și politice care nu sunt protejate suficient. Mulțumesc, Sandra, și acum din partea SND, domnul Cimucevici. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule ministru. Am ascultat cu mare interes uh, observațiile noastre cu privire la zona Mării Arctice. Sunt uh, aspecte importante pe care le-ați menționat, dar aș vrea să mă refer și la cele care vizează resursele naturale. Poate că ar trebui să tratăm în să le tratăm într-un mod uh, asemănător uh, cu depozitele care se găsesc în alte zone maritime. Știu că este un subiect uh, controversat, însă cred că este momentul oportun să acționăm. Altfel, un grup mic de țări va împărți toate aceste resurse între ele și ceilalți nu vor putea beneficia de ele. Președintele, mulțumesc. Puteți să mai preluați câteva întrebări? Bun, atunci o persoană pe care o cunoașteți foarte bine, Heidi Hautala. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, um, și bun venit la comisia noastră. Cred că s-a putut observa că la întâlnirea Gimnic ați uh, oferit mult spațiu protecției drepturilor fundamentale și sprijinirii acestora. Poate că sunt necesare noi mecanisme pentru a-i sprijini pe cei care trebuie să fugă din țările lor să se refugieze în altă parte pentru o scurtă perioadă de timp. Și nu mă refer la refugiați și la azil. Poate că ar putea să existe un mecanism care să îi preia pe cei care sunt nevoiți să, se, uh, să, se, să fugă din țările lor pentru o perioadă tranzitorie de timp. De asemenea, aș vrea să uh, îmi exprim încântarea cu privire la uh, declarațiile dumneavoastră în ceea ce privește politica comercială, despre care ați spus că este o parte a politicii externe. Și, într-adevăr, așa este, pentru că am văzut cum stau lucrurile și în contextul evoluțiilor care au avut loc în America de Sud. Uh, este, așadar, o nouă muzică pe care o faceți aici. Aș vrea să știu uh, ce se poate face astfel încât comerțul să fie aliniat la angajamentele noastre în ceea ce privește dezvoltarea durabilă. Mulțumesc, Heidi Hautala, spune președintele. Și acum, din partea social-democraților, doamna Santos. Domnule președinte, aș dori să îl felicit pe domnul ministru pentru observațiile sale, pentru prezentarea sa. Voi uh, vorbi în limba portugheză pentru că îmi este mai simplu și cred că aveți nevoie de căști. V-ați referit la prioritățile președinției finlandeze și pe multe dintre ele le susțin. Mă bucur de asemenea și pentru că ați reușit să abordați câteva subiecte, în special dificultatea Uniunii Europene de a se poziționa clar în ceea ce privește anumite subiecte de politică externă. Și pe aici pe acolo am impresia că am pierdut trenul uh, cel mai important în ceea ce privește acțiunea de politică externă, care ar fi trebuit să fie mai rapidă. Deci am uh, pierdut posibilitatea de a avea o majoritate calificată și de a reacționa rapid în contextul politicii externe. Mediul înconjurător și drepturile omului sunt foarte importante. Vreau să subliniez acest lucru. Și bineînțeles că ați vorbit despre acest lucru. Nu este vorba numai despre... și ați vorbit despre incendiile din Amazon. Bineînțeles că nu este vorba numai despre incendii, ci și despre drepturile omului, despre statul de drept și despre protejarea drepturilor uh, populației indigene uh, în ceea ce privește utilizarea terenurilor. Este vorba de dreptul la viață al uh, populației indigene, pentru că mulți dintre acești oameni sunt omorâți în uh, regiunea respectivă. Mulți activiști din zona mediului, mediului înconjurător uh, au beneficiat, au, au avut parte de aceeași soartă tot mai mulți activiști care lucrează în acest domeniu sunt uciși în diverse regiuni și în Brazilia. Ați spus că comerțul joacă un rol important în contextul politicii externe. Și de aici întrebarea mea, domnule ministru. Cum pot fi continuate negocierile Mercosur și în același timp să se răspundă și la uh, chestiunile care vizează drepturile omului, mai ales în Brazilia, unde se acționează atât de mult împotriva activiștilor pentru drepturile omului. Mai avem uh, patru oratori uh, pe lista de vorbitori. Am încheiat lista de uh, intervenții și dau cuvântul acum uh, doamnei Crick. Mulțumesc, domnule ministru. Uh, vă mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră. Președinția finlandeză dorește un parteneriat cu Africa care să se bazeze pe respect și interese reciproce și împărtășim această părere. Însă, Uniunea Europeană prioritizează propriile interese migraționiste în contextul relației cu țările africane. De asemenea, alte domenii politice sunt folosite ca un stimulant pozitiv sau negativ în contextul unei astfel de cooperări. Care este părerea dumneavoastră în această privință? În ce măsură este afectată calitatea parteneriatului? Pe de altă parte, cooperarea în domeniul migrației uh, vizează și drepturile fundamentale ale refugiaților, de exemplu, care sunt blocați în țări de tranzit din cauza acestei cooperări și care nu uh, se pot adresa uh, și nu pot iniția procedurile de azil sau de protecție. De aceea ne întrebăm cum evaluați dumneavoastră lucrurile? aceste, în aceste șase luni puteți să promovați respectul pentru drepturile fundamentale și egalitate? Pentru că mi-aș dori și un uh, studiu de impact cu privire la drepturile fundamentale în contextul colaborării cu țările terțe și o monitorizare mai bună a uh, impactului drepturilor omului în contextul și asupra acestei cooperări. Mulțumesc, doamna Arena. J'aimerais aborder deux Mulțumesc. Aș dori să mă concentrez pe două aspecte. Ceva despre care ați vorbit și ceva despre care nu ați vorbit aici sunt. Dacă tot vorbim despre mm, politica externă, este un domeniu foarte vast. În primul și în primul rând, relația între UE și Africa. Sunt complet de acord cu dumneavoastră când spuneți că avem nevoie de o politică ca de la egal la egal între Uniunea Europeană și Africa. Cu toate acestea, în momentul în care vedem care este indicele de dezvoltare umană, în cele 24 de țări care sunt la coada Plutonul, deci cele mai puțin dezvoltate din punctul de vedere acestui indice, 24 dintre acestea, cele 24 adică sunt africane. Și în ultimii 5 ani doar țările africane au ocupat aceste ultime locuri din acest indice, în acest, această listă cu indicele de dezvoltare umană. Prin urmare, este o situație extrem de dificilă, situația este asimetrică. E vorba de uh, Uh, acces la resurse, securitate și migrație în contextul discuțiilor cu Africa. Președinția finlandeză este pregătită să pună pe lângă toate aceste aspecte, de exemplu, și chestiunea responsabilitatea, responsabilității firmelor atunci când vine vorba despre accesul la resurse. Cum putem responsabiliza mai tare întreprinderile când vorbim despre securitate? Apoi, când, cum putem să uh, împăcăm acest lucru și cu drepturile omului. Și apoi când vorbim despre migrație, cum putem uh, împăca aceste lucruri și cu mobilitatea persoanelor care se află la ora actuală în Africa. În al doilea rând, uh, Israel și Palestina. Care este poziția Europei vis-a-vis -vis de această dinamică? La ora actuală, Europa se află în dificultate. Europa de, dintotdeauna a apărat ideea de două state, iar această idee este pusă uh, sub uh, Mm, este amenințată de către pozițiile arborate de uh, guvernul israelian și de către guvernul, guvernul Trump. Care este abordarea Uniunii Europene vis-a-vis de această problemă? Miss Saturi, Mr. Saturi, sorry. Mulțumesc, domnul Saturi. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi mulțumesc, domnule ministru, pentru uh, prezentarea dumneavoastră. Vă felicit și eu pentru uh, cu ocazia președinției finlandeze, la fel ca și colegii mei din grupul uh, verzilor. Ne interesează anumite aspecte. Acum aș dori să mă refer la Libia. În Libia sunt, este o situație foarte gravă, migranții trăiesc în condiții inumane și dreptul internațional nu este respectat deloc. Uniunea Europeană finanțează practic un sistem de încălcare a drepturilor omului în ciuda valorilor pe care le apără, prin faptul că lasă pe mâna autorităților libiene gestionarea acestor fluxuri. E nevoie de un program european de ambițios în acest sens și de aceea aș dori să știu care este abordarea dumneavoastră, care este abordarea Consiliului vis-a-vis -vis de situația din Libia. Vă mulțumesc. Sí, Mulțumesc și în final, domnul Coster. Vă mulțumesc că doresc să mă alătur celor spuse de antevorbitorul meu. Importanța drepturilor fundamentale în politica externă, acest lucru le ați subliniat în mod deosebit. Dacă este însă să privim situația din Libia, nu putem să mai vorbim despre faptul că drepturile fundamentale sunt respectate de către guvernul uh, de acolo. Uh, există tabere în care oamenii sunt uh, torturați, se întâmplă lucruri uh, de neimaginat, iar uh, Uniunea Europeană trebuie să îi protejeze pe cei care fug din fața unor astfel de situații atroce, pentru că ei vin în Europa pentru a solicita dreptul la azil în calitate de oameni, de ființe umane. Și noi tot acest sistem trebuie să îl regândim și de asemenea relația față de Libia. De asemenea, în ceea ce privește relația cu Rusia, uh, aceasta s-a înrăutățit de-a lungul timpului. Pe de o parte, uh, Statele Unite au ieșit din acordul ENF și de aici uh, este posibil să avem de-a face și cu o nouă înarmare nucleară, iar Uniunea Europeană trebuie să se pregătească pentru o astfel de situație posibilă în viitor. Ne vă mulțumesc și aștept opinia noastră și în această privință. Mulțumesc, dragi colegi. Uh, mai avem câteva minute pentru a răspunde la aceste întrebări. Uh, domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am să-mi dau uh, silința. Am început cu Orientul Mijlociu, pentru că am să încep cu Orientul Mijlociu, pentru că am vorbit despre această temă în prima rundă de răspunsuri și acum se pare că apărut și alte întrebări în acest sens. În primul și primul rând trebuie să spunem foarte clar că Israelul are dreptul să existe. Este o chestiune cu, despre care am discutat și cu, mem, și cu um, ministrul de externe din Iran. Este o chestiune fundamentală. Israel nu trebuie să fie amenințat, Israel are dreptul să existe. În același timp, noi condamnăm construcția ilegală de așeză, de um, colonii, de um, uh, deci încălcarea tuturor acordurilor internaționale. Deci cam aceasta ar trebui să fie abordarea noastră, Uniunea Europene. Am așteptat să vedem care a fost inițiativa SUA în ceea ce privește procesul de pace, aceasta nu a venit, dar vine un moment în care nu mai putem să așteptăm pur și simplu după altcineva, să prea altcineva inițiativa. Dar știm că este ceva ce are de-a face și cu planurile Iranului, mai ales planurile nucleare ale Iranului. Deci dacă rezolvăm problema Iranului, atunci sperăm că vom putea uh, Uh, face loc pentru un um, Orient Mijlociu mai sigur, per total. Aș dori să mă refer acum și la chestiunea care ține de religie, de creștinism. Cred că este evident că în momentul în care discutăm despre apărarea drepturilor omului, discutăm și despre dreptul la religie, indiferent care este această religie. Este de la sine înțeles că sprijinim aceste lucruri în momentul în care discutăm despre drepturile omului. Apărăm și acești oameni care au dreptul să își exprime opiniile și să își exercite religia. Domnul Cubeliu, Cubilius m-a întrebat uh, și mai în detaliu un lucru legat de situația din Ucraina și ce poate să facă președinția finlandeză. La ora actuală, ce putem face? Putem să sprijinim guvernul actual din Ucraina, noul președinte, noul parlament, Noi suntem cel mai mare partener comercial la ora actuală. În Bruxelles vezi la fel de multe steaguri uh, străine ca în Ucraina, ca în Kiev la ora actuală. Deci uh, putem vedea cât de deschis este Kievul față de noi. În parteneriatul estic putem construi foarte multe lucruri cu Ucraina și cu toate celelalte țări din uh, parteneriatul estic, atât pe aspecte economice cât și pe aspecte politice. În ce privește drepturile omului în Rusia, desigur, Uh, este important să reacționăm la timp. Nu este deloc uh, o, o situație bună dacă nu poți să ai uh, candidați la alegerile pentru Duma. Altcineva m-a întrebat cu privire la multilateralism și aș dori să mă refer la relațiile transatlantice cum putem construi aceste relații într-o situație în care poate că cealaltă parte, deci interlocutorul nostru, nu prea își dorește relații transatlantice, la fel de mult ca noi. E bine, eu cred că trebuie să avem răbdare. Avem atât de multe interese în comun cu SUA, încât trebuie pur și simplu să înțelegem că e nevoie de răbdare pe această chestiune. Eu nu aș uh, elimina complet de pe agenda noastră problematica transatlantică. Este o chestiune foarte importantă și Washington și Bruxelles vor menține contactele uh, vor menține canalele de comunicare deschise, chiar dacă la ora actuală nu pot să fie, nu, nu pot cădea de acord pe anumite chestiuni, de exemplu chestiunile climatice, cu răbdare, cu răbdare treci mare. Cred că am ratat o întrebare. Da, în ceea ce privește Siria. Cred că este important să recunoaștem că facem uh, tot ce ne stă în puteri și trebuie să facem tot ce ne stă în puteri. Dar, bineînțeles, întotdeauna uh, în Siria, în, în Siria întotdeauna au fost implicați mai mulți actori, Turcia, Rusia, puterile vestice, guvernul sirian actual și așa mai departe. Este o problemă cu care ne confruntăm cu toți la ora actuală, și anume oamenii din tabăra al-Hol. Eu sunt deschis dacă aveți sfaturi ce să facem cu oamenii, cu familiile, uh, care au sprijinit ISIS, vă ascult. Avem acești membri ai familiilor, copii care trăiesc totuși în condiții inacceptabile în tabăra al-Hol. Și noi ne opunem răspândirii ideologiei ISIS. În același timp, am auzit că unii dintre acești oameni se mută în Afganistan, unde e posibil să reapară ISIS, sau în alte locuri din Asia, unde s-ar putea să răsară din nou ISIS. Și trebuie să acordăm o deosebită atenție acestor posibilități. Doamna Calniete, v-ați referit și dumneavoastră la parteneriatul estic, sper că v-am răspuns la întrebare, în ceea ce privește amenințările hibride. Vreau să vă mai spun despre ce au discutat ministrii. Am discutat despre foarte multe amenințări hibride, influențarea alegerilor, dezinformarea, fake news, toate aceste chestiuni care sunt moderne, dar nu chiar așa de moderne, care țin de o anumită metodă, modalitate de a purta un război. Trebuie să fim mult mai conștienți de toate aceste metode care sunt utilizate la ora actuală în încercarea de a ne influența societățile. De asemenea, v-ați referit la Nord Stream 2, la conducta Nord Stream 2. Da, într-adevăr, Există legături cu situația din Ucraina și uh, este în joc siguranța Uniunii Europene aici. Deci, din perspectiva noastră, din perspectiva Finlandei, trebuie să spun că Nord Stream 2 nu trece prin, pe teritoriul finlandez, nu uh, primim gaz prin această conductă, deci noi privim chestiunea mai degrabă din perspectiva de mediu. Dar, într-adevăr, există și um, um, de această dimensiune a securității energetice în parteneriatul estic. Domnul Timoșevici, Timoșevici v-ați referit la chestiunile arctice. Oare ar trebui să apărăm aceste resurse naturale, mai ales în ceea ce privește combustibilii fosili de pe fundul, fosil de pe fundul oceanului? Noi nu dorim să adăugăm toate aceste emisii la atmosfera noastră. Dacă toate aceste resurse fosile s-ar utiliza, Eh, atunci am fi într-o situație extrem de problematică. Aceasta este abordarea noastră. Doamna Hautala ne-a întrebat ce mai putem face în ceea ce privește apărătorii drepturilor omului. Oare am putea să îi apărăm printr-un anumit mecanism? Cred că ar fi util Cred că ar fi util să nu uităm că în momentul în care vorbim despre incendii în Amazon, să discutăm din perspectiva Mercosur, acordului cu Mercosur. Și există totuși aceste acorduri de climat Dar toate acordurile noastre cuprind această, acest element de uh, mediu. Și, într-adevăr, există această idee de a insista și mai mult pe aceste aspecte în, acord, în acordurile noastre comerciale. Și acum să ne referim și la ce a spus de doamna Santos. Uh, dumneavoastră v-ați referit la uh, activiștii de mediu și activiștii pentru drepturile omului. Uh, am urmărit îndeaproape cazul Bertei Cáceres din Tegucigalpa, am fost uh, observator extern și a fost o dramă foarte mare. Oamenii, indigenii care luptă pentru mediul lor sunt uciși uh, în acest hal. Berta Cáceres din uh, America Centrală este un exemplu grăitor în acest sens. Situația este extrem de dificilă și nu trebuie să stăm cu mâinile însă. Doamna Strict m-a întrebat cu privire la drepturile omului în contextul migrației Aș dori să ne referim la mm, cauzele inițiale. Eu am fost implicat personal în uh, ceea ce privește Eritrea. Asociațiile finlandeze probabil sunt singurele care lucrează în Eritrea. Este un stat cu 4 milioane de locuitori, din care un milion au, probabil un milion, au plecat în, spre Europa și o problemă cu drepturile omului, dar uh, merge acolo la fața locului în Eritrea și tinerii îți spun că nu sunt școli, nu sunt autobuze, să mergi la școli, nu este infrastructură. Deci, uneori, dacă abordăm aceste cauze rădăcină, poate că ajutăm puțin oamenii la fața locului, care astfel pot lua alte decizii vis-a-vis -vis de migrație. Și îmi cer scuze că mă întind atât de mult cu vorba, doamna Arena a vorbit despre responsabilitatea socială a întreprinderilor, ce putem face noi uh, în acest domeniu este o chestiune crucială. Cu toții trebuie să fim mult mai conștienți de acest lucru. În ceea ce privește Orientul Mijlociu, am dat deja un răspuns, iar în ceea ce privește uh, Libia, domnul Saturi, da, Libia, în primul și în primul rând, trebuie să sprijinim planul de pace al ONU și planul de acțiune pentru Libia. Dar trebuie să înțelegem că Libia este o țară în plin război civil și în cadrul unui război civil, criminalitatea înflorește. Este un mediu foarte um, bun pentru astfel de evoluții. Și domnul Köster s-a referit la Libia în acești termeni. Și, nu în ultimul rând, Rusia, SUA și chestiunile nucleare. Pe mine mă îngrijoră foarte mult ce se întâmplă cu tratatul INF, poate și cu viitorul tratatului START, poate că vom reajunge în situația ca în războiul rece, ar trebui să reușim să uh, punem uh, frână acestor evoluții, nu trebuie să permitem să, se, să prolifereze armele de distrugere în masă. Trebuie să ne revenim în simțiri, în așa fel încât Europa să poată să aibă o influență în acest sens. Mulțumesc! Okay, Minister, thank you. Mulțumesc, domnule ministru pentru faptul că ați venit la Comisia AFET. Vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns tuturor întrebările noastre. Uh, mult succes, Doamne ajută, cu președinția finlandeză. Okay, ladies and gentlemen, dear colleague. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, am ajuns la ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Punctul 5. Contribuția AFET la bugetul general al Uniunii Europene. Exercițiul financiar 2020. Vreau să vă aduc aminte că este vorba de aceeași procedură ca în fiecare an. Avem două elemente foarte apropiate avizul AFET cu privire la rezoluția buget și, în al doilea rând, amenamentele bugetare, adică propunerile de modificare a cifrelor din proiectul, din uh, proiectul de buget al Comisiei. Anul acesta, datorită alegerilor, calendarul pentru aviz și pentru amendamentele bugetare a, a fost decuplat. Mâine dimineață vom vota cu privire la amendamentele bugetare, iar votul cu privire la aviz va avea loc doar pe 1 octombrie. Acestea sunt explicațiile mele și acum aș dori să-i dau cuvântul raportorului nostru, Michael Galler, care ne va spune câteva cuvinte despre proiectul său de aviz și care este abordarea sa cu privire la amendamentele bugetare. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, David, stimați colegi. Bugetul nu este o, o temă atât de sexy precum celelalte teme, de aceea sala nu este atât de plină, dar uh, cei care știu că noi putem să influențăm lucrurile sunt prezenți. Da, da, spune domnul președinte, suntem uh, plini în stânga și în centru-dreapta. În mijloc e mai, uh, e mai puțină lume, domnul Galar. Da, văd că sunt oameni care nu sunt prezenți. Aș dori să le mulțumesc raportorilor din umbră, din diversele grupuri, grupuri politice, pentru colaborarea lor și pentru faptul că mi-au transmis amendamente, mai ales având în vedere faptul că am avut la dispoziție foarte puțin timp. Bugetul este esența muncii noastre în Uniunea Europeană și doar dacă avem resurse adecvate, putem să venim cu rezultate concrete și să ne ridicăm la măsura așteptărilor cetățenilor noștri. Uniunea Europeană se confruntă cu foarte multe provocări. Cetățenii, pe bună dreptate, se așteaptă ca Uniunea Europeană să fie activă și eficientă atât în Uh, mediul nostru înconjurător imediat, în vecinătatea noastră imediată, cât și uh, pe întregul mapamond. După propunerea de buget care ne-a fost înaintată de către Comisie în iunie și după abordarea generală a Consiliului din iulie, acum este rândul Parlamentului European și rândul Comisiei AFET să își facă vocea auzită, în așa fel încât să ne asigurăm că munca noastră este finanțată așa cum trebuie. Munca Uniunii Europene este finanțată așa cum trebuie. Sunt anumiți colegi care văd cu ochi bun cheltuielile și au venit cu amendamente în acest sens. Eu am încercat însă să am următoarea abordare. Când e vorba de interesele noastre centrale, am venit și eu cu anumite amendamente pentru creșterea bugetului. Deci, core business, adică elemente centrale, țările de asociere, uh, um, vecinătatea imediată, drepturile omului. Dar când, nu, când temele nu țin de aspectele centrale muncii noastre, am avut altă abordare. Și a fost o situație în care un amendament a venit de la un singur grup și pe o chestiune atât de îndepărtată de chestiunile noastre centrale, e bine, în aceste situații eu am am fost mai sceptic, nu am dorit să propun o creștere a bugetului. Am căzut uh, de acord cu celelalte grupuri pe 11 amendamente de compromis. Compromisurile abordează domenii de politică esențiale pentru Uniunea Europeană. Crește, cerem o creștere de 4,8 milioane a bugetului pentru misiunea de observare a alegerilor. Aceste misiuni de observare a alegerilor contribuie la consolidarea instituțiilor democratice și creșterea încrederii publicului în procesul electoral. Și astfel se promovează stabilitatea și se consolidează celelalte obiective de afaceri externe, de politică externă, inclusiv consolidarea păcii. Parlamentul European întotdeauna a fost un um, sprijin pentru aceste misiuni și mai mulți colegi au participat la acest gen de misiuni de observare a legilor pentru Gulma Pamond. Compromisurile cer o creștere a finanțării pentru uh, instrumentul de parteneriat cu state terțe, pentru că prin acesta se crește uh, respectarea și uh, uh, drepturilor omului, uh, precum și se sprijină reforma politică și, mm, de altfel, adoptarea achiului european în a Balcanii de Vest în ceea ce privește, de exemplu, scăderea sărăciei sau, un alt exemplu, Autoritatea pentru Palestina din ONU. De asemenea, cerem creșterea finanțării pentru rezolvarea conflictelor atât în parteneriatul de est cât și în zona Mediteranei. Țările din, uh, partener- din uh, vecinătatea sudică se confruntă cu presiune foarte mare datorită conflictelor din Siria și Libia, creșterea extremismului și uh, mișcările, fluxurile migratorii conexe sunt probleme foarte grave. Uniunea Europeană trebuie să își crească sprijinul acordat creșterii stabilității și securității acestor țări. De aceea noi cerem o creștere de 12% sau 63 de milioane. Datorită deteriorării securi- deteriorării securității în parteneriatul estic, este important să ne aplicăm atenția și asupra acestora. E nevoie de fonduri adecvate pentru a sprijini democrația în această regiune, mai ales în ceea ce privește Ucraina. Trebuie să abordăm așa cum trebuie uh, războiul din estul Ucrainei. Aici cerem o creștere de 7%. Per total, noi considerăm că propunerile noastre sunt echilibrate și reprezintă o cale um, justă de abordat pe viitor. Am primit mai multe amendamente bugetare prin care se încearcă modificarea anumitor linii bugetare care nu țin de responsabilitatea AFET. În opinia mea, AFET ar trebui să dezbată și să voteze totuși și aceste amendamente adică doar acele amendamente care țin de responsabilitatea de sarcinile AFET. Toate celelalte amendamente au fost declarate inadmisibile. Și dacă îmi permiteți să fac o sugestie, amendamentul 7592, acțiunea pregătitoare uh, propusă de colega noastră Santos. Comisia a evaluat această acțiune pregătitoare, i-a dat nota C în o notă destul de proastă și aș dori să dau citire spuselor uh, serviciilor comisiei în acest sens. Citez, această propunere nu poate să fie pusă în aplicare. Deci este vorba despre un observator european cu privire la prevenirea și combaterea impunității aceasta este acțiunea pregătitoare sugerată. Deci comisia spune, această propunere nu poate să fie pusă în aplicare deoarece este acoperită deja de către următoarele um, activități și uh, lege existente deja. Uh, instrumentul European pentru Democrație și de Drepturile Omului. Și comisia propune ca această propunere să fie inclusă în Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului, adăugând aceste uh, alocări la Linia bugetară 240401. Activitățile propuse ar um, promova anumite activități pentru a combate impunitatea în fața legii pentru cele mai grave uh, încălcări ale legii, astfel ar crește vizibilitatea Uniunii Europene în acest domeniu și ar contribui la abordarea integrată Uniunii Europene față de crize. De asemenea, am uh, putea să acordăm mai mult sprijin Tribunalului Penal Internațional și am defini astfel o abordare strategică mai vizibilă și mai bună pentru a preveni și pentru a lupta împotriva impunității pentru cele mai grave uh, infracțiuni. Santos. De aceea aș dori să îl întreb pe domnul Santos dacă ar putea fi de acord cu această linie sugerată de către comisie sau dacă doresc, doriți să votăm mâine, în principiu aș putea susține acest amendament poate se vor ocupa de acest amendament și colegii din Comisia pentru Buget. Cred că ar fi mai bine să ne ocupăm noi de el decât să lăsăm acest amendament să fie refuzat de colegii din buget, de la Comisia pentru Buget. Și, în fine, 5257, ultimul amendament la care voiam să mă refer și care vizează interesul nostru direct. Am uh, început acest amendament adăugând propriile noastre argumente în, acest, uh, în această problemă, în sensul că ar trebui să analizăm în detaliu evoluțiile privitoare la țările de aderare, țările candidate, în ceea ce privește punerea în aplicare efectivă a angajamentelor pe care acestea le asumă. Aceasta face parte, monitorizarea punerii în aplicare, de, din uh, răspunderile noastre ale Parlamentului European. Delegațiile Uniunii Europene Însă ne-au spus că ar fi util să aruncăm o privire mai uh, îndeaproape asupra punerii în aplicare. Vorbesc de țările care fac obiectul atât al extinderii, a politicii de extindere, cât și al politicii de asociere. Ca aceste țări, cu costuri mai mici, să meargă în propriile parlamente și să vedem și noi acolo cum se pun în aplicare prin legislație aceste angajamente asumate. Ne-am gândit la o creștere cu 400.000 de euro, e vorba de 10 țări, 6 dintre acestea din Balcanii de Vest și Turcia, Ucraina, Georgia și Moldova. Mai ales Ucraina și Moldova, unde sunt acum guverne noi dornice să pună în aplicare reformele convenite din agenda de reforme, iar mâine la vot vă pot anunța deja că voi veni cu o, un amendament oral de creștere a costurilor pentru această, aceste țări și aș aprecia foarte mult ca colegii să mă susțină. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, Mihail. Înainte de a le da cuvântul raportorilor din umbră, aș dori să revin și eu asupra unui aspect menționat de Mihail Galler. Este o temă generală de care se ocupă, desigur, și alte uh, comisii. Avem un număr destul de important de amendamente, 21 din 29 uh, de, din uh, liniile bugetare sunt în răspunderea altor comisii decât a noastră, LIBE în speță. Instrumentele de finanțare țin de noi, însă trebuie să respectăm și prerogativele celorlalte comisii. Orice propunere de modificare a anumitor linii bugetare punctuale trebuie să se coordoneze cu comisiile vizate. Înțelegeți că work and we have some members who might not be fully aware of the Trebuie să ne respectăm regulile, chiar dacă încă unele dintre acestea nu s-au stabilit de, integral. De aceea, de data aceasta, ne-am gândit la o abordare deschisă. Numai acele amendamente care sunt în afara prerogativelor AFED vor fi declarate inadmisibile de către noi. De ce precizez acest lucru? Pentru că data viitoare probabil că vom fi mai stricți ca să nu intrăm cumva în conflict și în suprapunere de atribuții cu alte comisii. Sper să înțelegeți acest gen de larghețe nu se va repeta și la anul. Și acum dau cuvântul raportorilor din umbră, Nina Ghil, domnul Lagurdinski, doamna Fotiga și doamna Demerel, care au cerut să intervină dacă cumva mi-a scăpat vreun nume. Doamna Omi Santos, când doriți să interveniți înainte, Ninei sau după? Doamna Ghil, aș prefera să intervin eu întâi. Bine, Nina, te rog. Aș dori să-i mulțumesc lui Mihail pentru această prezentare și pentru activitatea pe care a depus-o. Am avut într-adevăr o cooperare foarte bună, am conlucrat foarte bine, chiar dacă a fost vacanța de vară. Voiam să mă refer la vreo două chestiuni. Mai întâi, voiam să aduc în discuție creșterea numărului misiunilor de observare a alegerilor. Grupul meu susține această creștere, dar există unele semne de întrebare cu privire la o parte a activității pe care aș dori să le semnalez și nu e o problemă pe care am mai abordat-o. Pentru că sunt doar patru organizații selectate de secțiunea ERM, care să se ocupe de tot sprijinul nostru în materie de observare a alegerilor. Ele se ocupă de organizare și pregătire și am aflat că acest grup de patru operatori acționează de fapt ca un cartel. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tot ce facem noi în materie de observare a alegerilor, folosindu-ne de acest uh, grup de patru operatori, este mult mai scump decât dacă am proceda pe alte căi. De aceea aș dori ca chestiunea aceasta să, se, să fie abordată de domnul raportor. Apoi, o a doua chestiune, amendamentele declarate inadmisibile. La mine în birou lucrează cu caracter temporar o serie întreagă de persoane și eu sunt unul dintre vinovați. Am uh, inclus într-un amendament pentru Asia, am, am inclus un amendament legat de Asia la uh, capitolul bugetar greșit tocmai pentru motivul pe care l-am spus mai devreme. Dar această greșeală, să știți că am verificat cu comisia DEVE, care va fi comisia competentă, din păcate, nu există un amendament paralel care să fi fost depus în acea comisie și mă întreb dacă nu mai sunt și astfel de situații și în alte cazuri. Pentru că dacă vorbim de o creștere sau de o reducere a finanțării pentru Asia, cum știe foarte bine și Mihail, Asia este cea mai, continentul cel mai mare cu populația cea mai densă din lume. Și jumătate din această din populația acestui continent încă trăiește cu mai puțin de 2 dolari pe zi. De ce zic eu că trebuie revizuită un pic abordarea? Și nu mă refer la amendamentul meu 5358, ci spun că dacă abordăm o abordare asemănătoare, și anume că uh, așa, așa să se procedeze în toate celelalte situații legate de proiectul de buget, impactul reducerii fondurilor acordate de Statele Unite pentru dezvoltare va fi uriaș în Asia. Și rezultatele războiului economic între China și Statele Unite de asemenea. Deci, dacă noi nu reușim să-i ajutăm pe oamenii ăștia, nu o să-și poată plăti nici alimentația de zi cu zi, pâinea de zi cu zi. Și de aceea cred că ar trebui să abordăm acest lucru, pentru că data viitoare, adică anul viitor, impactul va crește, va fi și mai, mai mare. Eu nu vorbesc de altceva, ci decât de acești aproape jumătate din populația Asiei care nu își pot permite pâinea de fiecare zi. Apoi, în al treilea rând, voiam să spun, apropo de proiectele pilot la care v-ați referit dumneavoastră, că sunt uh, îngrijorată de abordarea adoptată și am avut multe discuții cu Comisia în legătură cu felul în care preiau, preia Comisia sugestiile Parlamentului. Eu și colegii mei am prezentat o mulțime de sugestii și de fiecare dată ni s-a spus, ba da, ne ocupăm noi, acestea, sugestiile dumneavoastră sunt acoperite deja de comisie. Nu e adevărat. Ce propunem noi, comisia acoperă așa, câte o bucățică aici, o bucățică acolo. Și se folosesc de aceste argumente și ne împiedică să ne adresăm încă o dată comisie pentru a le explica de fapt cum stau lucrurile. Ei ne spun mereu, nu, nu ne ocupăm noi, dar nu vin niciodată cu dovezi concrete de legătură cu ce fac. E o poveste care durează de foarte multă vreme și tocmai de aceea v-aș încuraja să reanalizați acest subiect și să soluționăm odată problema asta. Mulțumesc foarte mult, Nina Ghil. Să știți că mai avem, dragi colegi, vreo 13 minute. Va trebui să încheiem exact la 6 și jumătate. Doamna Santos, foarte scurt, vă rog. Da, 1-2 minute, nu mai mult. Prefer ca acest proiect să meargă înainte și să fie supus la vot, fiindcă am avut mai multe discuții cu persoane care lucrează la comisie și din câte am înțeles, adică am înțeles care e problema. Fiecare de acolo își are teritoriu propriu și nu prea i-ar plăcea să existe un fel de acțiune umbrelă și o activitate mai coerentă în care să trebuiască să se coordoneze cu colegii. Noi asta am dori. O evaluare mai bună și coerentă a activităților care se realizează la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește combaterea impunității în baza dreptului internațional, să avem un instrument de monitorizare, o activitate globală, umbrelă, pentru o eficientizare a acțiunii noastre și o evaluare eficientă a acesteia cu o abordare eficientă în ce privește problema aceasta. Desigur, cum spunea și Nina, e aproape o tradiție din partea comisiei să ne zică nu. Eu aș prefera însă să spunem da și să mergem înainte cu proiectul acesta, fiindcă am toată convingerea că el prezintă o reală plus valoare. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, doamna Santos, Santoș, domnul Agordinski. Mulțumesc foarte mult și mulțumirile mele se îndreaptă și către domnul Galer, domnul raportor, a avut o cooperare foarte bună și apreciem faptul că a ținut seama în propunerile, în documentul său și de propunerile noastre în materie de mediu, a optat pentru formulări cât se poate de constructive și în ce privește tema migrației. Apreciem foarte mult toate aceste lucruri. Am dorit însă să subliniem două chestiuni la care vom ține cu din, de care vom ține cu dinții și ne pare foarte rău că alți colegi nu sunt de acord cu punctele noastre de vedere. 130, uh, 1350 um, este un, acest amendament, se referă la pensiile foștilor membri ai comisiei, Există angajamente scrise potrivit cărora Uh, ar, ar trebui să existe angajamente scrise în acest sens și înțelegem că această propunere este radicală, dar așa ne-am, do- așa ne-am dorit noi să, să fie. Avem, uh, uitați-vă peste cifre, 7% din, 70% uh, din pozițiile de vârf sunt uh, ocupate de bărbați, iar cât privește numirile pentru șefii delegațiilor Uniunii Europene, numai în 2019, în vara aceasta, 11 din 47 de numiri au fost, doar au fost femei, adică numai 23%. Asta reprezintă o problemă majoră de inegalitate de gen care trebuie abordată, cu atât mai mult cu cât uh, candidații înșiși pentru posturile de uh, pentru postul de comisie euro, europeană, candidatul uh, vede această problemă. Apoi, amendamentul 3, 5347 uh, cu privire la funcțiile de vârf. Am dorit ca funcțiile de legătură să fie, numirile pentru funcțiile de legătură să fie înghețate până când nu primim niște rapoarte concrete în legătură cu activitatea acestora. acestora. Sigur că noi susținem uh, activitatea în principiu a oficiilor de legătură, a birourilor de legătură, dar nu ni se raportează în mod sistematic ce fac ele și uh, Uh, am vrea să se facă progrese în ceea ce privește transparența activităților. În principiu, însă, propunerea privind proiectul de buget din partea raportorului AFET este bună. Avem unele probleme doar în ceea ce privește drepturile omului, libertățile fundamentale, țările uh, din, în țările din Balcanii de Vest, în țările din zona Mediteranei, din bazinul Mediteran și în țările parteneriatului estic. Cam acestea sunt chestiunile pe care voiam să le menționez. Mulțumesc! Și acum Ana Fotiga din partea grupului ECR. Mulțumesc, domnule președinte, vă promit că o să fiu foarte concisă. Aș dori mai întâi să îl felicit pe Mihai Galer pentru munca excepțională pe care a făcut-o, cu toate că era vacanța de vară. Susținem cele mai multe dintre propunerile sale, vasta majoritate, acestora, iată doar câteva idei pe care aș dori însă să le ridic în discuție și poate să adresez câteva întrebări raportorului. Mai întâi, o întrebare tehnică. Intenționăm să susținem amendamentul său oral de mâine. Propunem însă să respectăm propunerea Comisiei cu privire la acțiunile pregătitoare și cu privire la proiectele de eradicare a impunității. Suntem, desigur, cu toții împotriva impunității la nivel internațional, dar noi suntem legiuitori. Și în ceea ce privește liniile bugetale, bugetare, în special, trebuie să respectăm logica în acțiunile pe care le întreprindem și să evităm suprapunerile în materie financiară, suprapunerile de acțiuni. Și aici punctul de vedere al Comisiei este cât se poate de pertinent și important. Eu însă vă mărturizez că am unele îndoieli cu privire la UNRWA, Sigur că avem raportul uh, Națiunilor Unite cu privire la o folosire incorrectă a fondurilor. Sunt probleme grave acolo, se pare, și cred că trebuie să nu ne pripim tocmai de aceea, ci să analizăm cu toată atenția situația, pentru că, fără îndoială că există îngrijorări în legătură cu obiectivele misiunilor IMRA. UNRWA. Aș dori de asemenea, să-mi exprim sprijinul pentru creșterea fondurilor pentru misiunile de observare, dar aș dori să întreb în acest sens care e nivelul de acord cu organizațiile internaționale pentru acțiuni umbrelă și care sunt obiectivele concrete pe care le-ar obține creșterea de fonduri în acest sens. Ce își propune ea concret? Eu aș menționa o temă pe care am uh, ridicat-o noi uh, într-un amendament. Creșterea pentru uh, intervenția Uniunii Europene în ceea ce privește Georgia, care a realizat eforturi deosebite cu atât mai mult cu cât recent există probleme la frontierele acestei țări. Deci am dorit să sprijinim eforturile în acest sens, în ce privește EUMM. Și acum dau cuvântul reprezentantului GUE, doamna Demirel. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Foarte pe scurt, uh, doar să mă refer la amendamentele pe care le-am înaintat noi. Pentru că le putem uh, sintetiza în trei cuvinte. Dorim să existe mai multe măsuri uh, de dezarmare și, în acest sens, ne dorim linii bugetare care să fie dedicate atât de armării cât și dezarmării și uh, Uh, acestea sunt uh, propunerile noastre și vreau să mă refer uh, foarte pe scurt la ultimul punct. Pentru că se observă o creștere continuă a cheltuielilor în acest domeniu și în ultimele trei ședințe s-a discutat foarte mult despre drepturile fundamentale și într-adevăr, în afara Uniunii Europene se calcă în picioare pur și simplu drepturile fundamentale. Uh, iată că uh, Frontex a uh, observat astfel de fapte și credem că nu este corect să nu acționăm dacă constatăm astfel de lucruri, pentru că trebuie să combatem într-adevăr și cauzele care duc la uh, situația aceasta, uh, dar de asemenea trebuie să îmbunătățim situația Frontex. De asemenea, uh, se cheltuiesc tot mai mulți bani pe proiecte de uh, înarmare, însă Într-adevăr, este corect din punct de vedere politic, dar nu este corect ceea ce se întâmplă la nivel european. Pentru că trebuie să ne gândim dacă nu cumva este încălcat uh, tratatul fundamental al Uniunii Europene, articolul 41, aliniatul 2, și de aceea măsurile care se iau și fondul pentru apărarea Uniunii Europene mi se pare unul eronat. Și nu este doar părerea grupului nostru politic, ci uh, trebuie să ne gândim că am uh, comandat și o expertiză în acest sens, prin care ni s-a confirmat această părere. Și o părere personală, domnule Galer, vă mulțumesc pentru o munca dumneavoastră efectuată în vacanța de vară, însă în ceea ce privește uh, creșterea fondurilor pentru linia bugetară privind neproliferarea armelor, mai ales a armelor nucleare, de mine faptul că nu a sprijinit acest amendament, acest lucru este de neînțeles din punctul nostru de vedere. Pentru că are loc o evoluție în sensul uh, înarmării și uh, mie mi-aș plăcut să țineți cont și de amendamentul nostru care merge pe direcția opusă, pentru că eu cred că este în interesul Uniunii Europene și al statelor membre ca noi să nu uh, mai mergem pe această direcție și să nu mai existe o proliferare a armamentului nuclear. Mulțumesc! Mulțumesc, stimată colegă. Există alte solicitări de intervenție. Observ că nu este cazul, așadar dau cuvântul în încheiere domnului Michael Galer, într-un minut trebuie să încheiem uh, reuniunea noastră. De fapt, în trei, spune oratorul, dar în fine, vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi, uh, pentru observațiile dumneavoastră. Permiteți-mi să mă adresez uh, și să abordez câteva dintre ele. În cadrul misiunilor de observare a alegerilor, dacă cumva s-a transmis impresia că organizăm vreun cartel. Ei bine, eu sunt împotriva formării unor astfel de carteluri și poate că în camera ar trebui să mai discutăm un pic despre valorile noastre și despre uh, modul în care s-a procedat. Să discutăm cu uh, oamenii noștri, fie împreună, fie separat, pentru a preveni crearea unei astfel de impresii. În ceea ce privește activitățile din Asia, Probabil că nu putem să compensăm toate reducerile din Statele Unite în această zonă, venind cu fonduri noi, deci uh, sporind bugetul. Pentru că ne-am supraîncărca și uh, au fost făcute multe lucruri bune de către uh, fost administrație uh, americană, dar ele au fost, uh, iată, reduse și noi nu putem să compensăm toate aceste pierderi. În ceea ce privește India, avem un centru de business UE uh, India și acesta ar putea să fie eventual o manieră de lucru pe viitor. M-am gândit la acest lucru în mod spontan acum. Iar în ceea ce privește impunitatea, haideți să vedem cum vor evolua lucrurile mâine la vot. În ceea ce privește fondul acestei chestiuni, poate că aș putea să sprijin așa ceva, însă aprecierea mea este că, chiar dacă am sprijinit-o aici, s-ar putea lovi de opoziție la Comisia pentru Bugete. Dar vom mai vedea cum evoluează lucrurile. Există mulți uh, politicieni uh, la nivel înalt uh, care vin cu amendamente uh, contradictorii. Nu cred că ar trebui să um, adăugăm și noi amendamente uh, din acestea provocatoare. Uh, bineînțeles că este importantă egalitatea de gen, există argumente pentru a aborda chestiunea dezechilibrelor care există, însă nu cred că este un punct bun de pornire poate că îl puteți vinde mai bine pe canalele noastre de social media și poate puteți aborda aceste chestiune acolo pentru a mai elibera și din presiune, dar nu cred că acesta uh, este un punct bun de pornire și nu merită sprijinit. În ceea ce privește oficiile noastre în străinătate, dacă este să observăm lucrurile îndeaproape, există un raport uh, periodic care este emis uh, cu privire la activitatea acestor birouri externe și cei care doresc să fie informați pot fi informați pe această cale și bineînțeles că pot solicita și adresa în mod activ întrebări cu privire la activitatea zilnică a acestor birouri. Deci se pot contacta în mod direct pentru a obține răspunsurile dorite. În ceea ce privește creșterea bugetară, înțeleg punctele care au fost uh, menționate. V-ați referit la risipa de fonduri, uh, cheltuielile cu uh, călătoriile. Toate aceste lucruri uh, vor fi investigate, dar prefer ca ele să fie prinse mai întâi în buget, iar apoi comisia, bineînțeles că prin SAE, va vedea dacă au fost fonduri care să fi fost abuzate și dacă s-a întâmplat așa, bineînțeles că astfel de practici vor fi oprite și nu vom face niciun fel de excepție în nicio direcție. Când vine vorba despre Frontex, E bine, dacă nu vrem ca în calitate de autoritate publică, respectiv statele membre să își retragă uh, misiunile de salvare pe mare și să nu rămână acest lucru în, uh, la latitudinea uh, sectorului privat, evident, atunci nu putem să reducem bugetul Frontex. Toate celelalte activități, cele pe termen lung, acolo bineînțeles că se intervine prin combaterea cauzelor uh, care au dus la situația respectivă, dar în ceea ce privește bugetul Frontex nu pot fi făcute reduceri. Nu sunt uh, tentat să fiu în favoarea unei reduceri a acestui buget, ba chiar din contră, și de aceea nu voi sprijini o astfel de abordare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Michael Galer. Observ că nu mai dorește nimeni să intervină, așadar putem să suspendăm reuniunea de astăzi. Eu... Ne vedem cu toții mâine la 9 fix pentru a începe votarea. Vă doresc o seară plăcută la Bruxelles.